ne exprimăm solidaritatea de plină cu cetățenii cehi care ar trebui să se bucure ca și alți cetățenii Uniunii Europene de posibilitatea de a intra în Canada fără viză. A doua declarație. Pe 11 martie, pentru a șaptea oară, vom sărbători Ziua Europeană a Victimelor Terorismului. În acea zi, în anul 2004, atacuri cu bombă la Madrid au ucis peste 200 de persoane. 16 luni mai târziu au fost ucise peste 60 de persoane la Londra. Terorismul nu are nicio justificare. Niciun atac, niciun terorist uh, nu va slăbi niciodată spiritul solidarității europene și al democrației. Trzecia informație. Z dużym zaniepokojeniem Acum a treia informare am primit uh, informații îngrijorătoare în legătură cu uh, reluarea aplicării pedepsei cu moartea în ce privește cinci persoane în Taiwan și execuția acestora. Aplicarea pedepsei cu moartea în 2010 după un moratoriu de facto care a durat începând cu anul 2006.